cuvintele amabile. Mulțumesc uh, la rândul meu și aș dori să mai exprim o dorință. Sper ca în uh, calitatea noastră de europarlamentar să nu uh, ne divizăm față de Consiliu sau de Comisie atunci când este vorba de a Uh, ne prezenta și ne asuma rolul nostru instituțional în calitate de Parlament European. Aș dori să mai spun ceva. Am uh, spus că o călătorie care are și o mie de mile începe cu un prim pas. Acest lucru este valabil și pentru strategia 2020. Pentru că și aceasta poate fi la un moment dat o călătorie atât de lungă. Ne dorim o guvernanță reală, iar dacă cineva spune că nu se poate, e bine, cine ă, trebuie să se gândească că la un moment dat trebuie să faci primul pas? Asta trebuie să facem cu toții pentru a putea să concretizăm o strategie atât de complicată cum este cea 2020. Mulțumesc, domnul Gariga. Domnule președinte, sigur că în mare suntem de acord cu textul elaborat de Francesca, dar uh, noi am preferat să rămânem la momentul stabilit inițial, să votăm la ora 17. Foarte bine spune președintele. Deci, înțeleg că și celelalte uh, grupuri preferă să respectăm timpul prevăzut astfel. În cazul acesta mă uit spre Inge Gresle. Inge, privesc acum spre tine pentru că am prevăzut ca uh, mâine uh, la ora 10.45 să ne prezinți activitatea ta privind regulamentul financiar. Acum avem o jumătate de oră la dispoziție. Ești în situația de a ne putea face o prezentare acum? Nu. Atunci mă îndrept spre Monica. Da, știu că este dificil să lucrăm în Comisia pentru Bugete. Monica? ar trebui să ne informeze mâine în legătură cu politica privind imobilele. Poate să o facă astăzi. Iată, în sfârșit, o veste bună. În cazul acesta, într-o atmosferă de entuziasm general, îi dau cuvântul Monicăi. Voilà, non mais si, si Monica a besoin de deux minutes pour se préparer, elle, elle, elle... Se pare că trebuie să-i acordăm două minute pentru a se pregăti. Dar sper ca uh, toți ceilalți să uh, păstreze liniștea în sală. Bun. Este vorba despre un proiect elaborat de către un institut din Karlsruhe. Este vorba despre extinderea uh, spațiului birourilor pentru Institutul ITU, din Karlsruhe este unul din cele șapte institute de cercetare ale Comisiei care urmează să uh, stabilească bazele științifice pentru protecția cetățenilor în ce privește depozitarea materialului radioactiv. Iată un subiect de mare actualitate la nord este uh, aripa N, de asemenea la sud aripa U urmează să fie uh, extinse și uh, în felul acesta legate de o structură care există deja. Am văzut la fața locului această clădire. Anterior, laboratoarele erau astfel, altfel amplasate ele ă, inițial erau ă, proiectate în mijlocul ă, birourilor. Acesta nu corespunde unor standarde moderne. Am dori să adaptăm acum această clădire unor standarde eh, moderne și eh, cred mai ales în contextul actual că toată lumea înțelege că este eh, absolut important ca laboratoarele să existe, să funcționeze într-un spațiu controlat. Acum acolo um, trebuie să se desfășoare activitatea de cercetare, dar personalul intră și iese de acolo și trebuie de fiecare dată să se supună unor controale, trebuie să-și predea telefoanele mobile, geanta, să se descalțe, să-ți um, pui un halat. Deci chiar dacă vrei să vizitezi pe cineva într-un birou, trebuie să tranzitezi acest spațiu de cercetare și să te supui acestor măsuri de control. Ei bine, um, de aceea dorim ca birourile să fie separate de spațiul laboratoarelor și eventuale emisii um, radioactive din laboratoare în felul acesta nu vor putea să ajungă și în uh, zona birourilor. Deci o suprafață destul de mare din zona controlată urmează să fie deplasată în zona birourilor, iar spațiile care vor fi elaborate, eliberate, fie vor fi dezafectate, fie vor fi folosite pentru a oferi mai mult spațiu cercetării. Există o aripă, aripa C, care um, este destul de veche. Ar fi necesare și capacități suplimentare pentru că urmează să fie suplimentat personalul. Clădirea este proprietate a Comisiei și uh, landul Baden-Baden este, uh, este cel care pune la dispoziție uh, această clădire nu există probleme de contaminare în clipa de față. Aproximativ 300 de persoane urmează să lucreze în aceste spații. Nu se va depăși această cifră. 6 6200 de metri pătrați urmează să fie reconstruiți, astfel încât în total clădirea să dispună de peste 8000 de metri pătrați. Există și um, un subsol la dispoziția acestei clădiri. Toate suprafețele, de fapt, corespund uh, directivei de specialitate, iar um, institutul va organiza un concurs uh, pentru ca arhitecții uh, să participe la licitație. Cinci întreprinderi până acum au făcut oferte. Au fost reținute trei dintre ofertele primite. Criteriul a fost inclusiv costul scăzut. Ar urma să ne coste 16,3 milioane această modernizare a construcției și eu sper să ne sprijiniți în Comisia de Control Bugetar pentru că această activitate de modernizare este absolut necesară. Președintele, mulțumesc. Înțeleg că Monica ne cere să dăm uh, lumină verde pentru că a vizitat acest centru nu uh, mi s-a cerut uh, un aviz suplimentar. Deci nu există nici opinii contrare. Ca atare, propun să ne exercităm dreptul în baza uh, regulamentului. Vă dau și o veste bună. Inge și-a regăsit uh, documentele și avem 20 de minute la dispoziție pentru a-i da cuvântul și pentru a ne uh, prezenta um, spațiul. À l'intérieur du Parlement, bien entendu. Aș uh, vrea să avem în vedere și uh, faptul că vom putea urmări niște puncte de vedere um, al președinției maghiare. Avem un reprezentant în sală în legătură cu activitățile noastre, dar chiar dacă sunt activități foarte tehnice, importanța lor este deosebită. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă se dă cuvântul, um, chiar aș vrea să folosesc ocazia până în ultimul moment. Colegul Reveliniu și cu mine am elaborat un document comun în care am încercat să analizăm noua propunere a Comisiei și ce modificări sunt necesare. Am încercat să uh, explicăm lucrurile astfel încât și cei mai puțin specializați să poată să le înțeleagă. Suntem pe cale de a finaliza acest raport și sper că vom putea să-l dăm uh, la traducere până la sfârșitul lunii martie. Este uh, un text care a suferit multe modificări din partea Comisiei și din partea Consiliului. Am încercat să preluăm diverse sugestii făcute pentru că uh, Cred că în felul acesta procedura va fi simplificată. Articolele 1 până la 54 au fost deja um, distribuite în grupul nostru de lucru sub formă printată. Am discutat și cu coordonatorii despre asta și Uh, am uh, dorit de asemenea să discutăm despre procedurile de suplimentare, pentru că aici există un interes deosebit, inclusiv ONG-urile vor să știe care sunt șansele de a obține fonduri suplimentare. Deci, uh, amendamente pentru 1 până la 54. Există aproximativ 33 de amendamente la articolele 1 până la 54. Încercăm să înmănunchem într-un fel uh, ideile. Pentru că uh, noi am elaborat reguli, dar am uh, prevăzut și multe posibilități de a le excepta. Deci ori schimbăm regulile, ori nu mai permitem atât de multe excepții, pentru că altfel este nevoie de fiecare dată de interpretare a reglementărilor. Deci există un amendament în legătură cu mecanismul european de stabilizare. Am, ne-am consultat cu alte comisii. Comisia vorbește despre uh, un elefant, un domeniu mare cât un elefant în ce privește acest mecanism. Sperăm ca um, regulamentul financiar să nu fie încălcat um, pe, și acest lucru, din păcate, este posibil pentru că există anumite reguli care se bat cap în cap dorim să ne păstrăm drepturile Parlamentului când este vorba despre transferuri și despre revizuirea bugetară. Comisia Europeană se gândește în principal la propriile interese și încearcă să exercite uh, o influență asupra noastră în defavoarea financiară a noastră. Noi încercăm să majorăm procentajul uh, care să permită transferuri. Anul trecut am avut 11 sau 12 uh, bugetări uh, suplimentare. Noi am dorit ca, dincolo de fondul de solidaritate, să limităm aceste uh, suplimentări. Am avea fondul de solidaritate și după aceea doar un buget suplimentar. În felul acesta am limita uh, rectificările și ne-am simplificat nouă muncă. Riscurile acceptabile, un alt punct. Comisia în ce privește evaluarea implementării bugetare, dorește să ne impunem anumite limite. Dar uh, uh, avem aici probleme cu Curtea de Conturi, uh, riscurile tolerabile, așa cum sunt propuse de comisie, pot să creeze probleme. Noi într-un fel ne-am înscrie într-un proces care n-ar duce uh, prea departe, nu ar duce decât la conflicte. Riscul tolerabil ar trebui să fie regândit ca informație suplimentară pentru descărcarea de, de gestiune. Trebuie să ne gândim să reformulăm articolul 34. Trebuie să vedem care sunt documentele necesare pentru a putea configura un buget. Comisia ne-a spus că uh, noi suntem cei care uh, trebuie să decidem. Ei bine, uh, cred că în calitate de parlamentari ar trebui să Um, insistăm uh, să ni se furnizeze totuși niște documente. Instrumentele financiare și proiectele legate de parteneriatul public-privat ar trebui să fie incluse în documente de lucru separate pentru ca de la un an la altul să știm tot mai multe lucruri în legătură cu ceea ce se întreprinde în acest domeniu este nevoie de o mai mare transparență și sperăm să putem primi informații suplimentare în legătură cu aceste domenii. Prima parte a amendamentelor primul grup de amendamente sunt foarte tehnice, dar um, țin de competențele comisiei noastre. În ce privește uh, suplimentele bugetare, ne dorim o simplificare banii europeni trebuie să devină mai atrăgători pentru uh, cei care urmează să le acceseze. Am prevăzut ca uh, pentru aceste suplimentări mici, foarte mici, să se aplice uh, alte reguli decât pentru suplimentările uh, de mai mare valoare. Uh, anumite plăți ar putea să se uh, achite ca sume forfetare, să fie sume paușale, să recunoaștem regula non-profit, dar în cazul acesta să renunțăm la controlele ex post. Renunțăm la principiul degresivității pe care Comisia oricum l-a uh, slăbit foarte tare ne-am dorit ca taxa pe valoare adăugată eh, să eh, fie considerată ca și costuri stimulative și Comisia să poată să primească TVA-ul de la statele membre. Eu cred că este necesar acest lucru pentru că nu este acceptabil ca statele membre să încaseze TVA-ul care uh, decurge din aceste plăți făcute de către Uniunea Europeană. Cu finanțarea care uh, nu se reflectă în bani. Aici am propune ca pentru uh, plățile mici să se recurgă la confinanțări pe bază de declarații și să nu mai fie necesară o verificare foarte complicată în legătură cu modul în care uh, au fost cheltuiți banii. Beneficiarii în felul acesta ar putea să fie scutiți de multe necazuri pe care le întâmpină în clipa de față. Ne-am dorit de asemenea înființarea unui uh, comitet uh, care să încerce să aplaneze eventualele conflicte, deci uh, acest clearance committee ar urma să propună un document de simplificare. Ne-am dorit de asemenea o bază de date, o bază de date pentru beneficiarii de plăți comunitare pentru că există în clipa de față multe asemenea bănci de date, dar ele nu cooperează între ele, așa că de fiecare dată trebuie să te înscrii într-o asemenea bancă de date și în felul acesta nu simplificăm lucrurile. Cei care sunt beneficiari de asemenea plăți nu au uh, posibilitatea să afle de ce li se refuză eventual uh, un credit. Deci, există uh, și uh, proceduri care uh, necesită plăți. Dacă plătești câteodată 300 de mii de euro pentru a completa o solicitare de obținere a unui fond și nu ți se acordă după aceea nici un răspuns, um, nici o lămurire în legătură cu refuzul, nu cred că este în regulă și aici ar trebui, de fapt, să existe un ombudsman uh, căruia să te adresezi pentru a primi Uh, un document explicativ. De asemenea, dorim să clarificăm uh, aspectele legate de sancțiuni să avem definiții mai bune, să existe de asemenea o uh, definiție clară mai pentru recuperare, dorim să înființăm un sistem de sancțiuni, dar și un sistem de bonificații nu dorim ca toată lumea să fie tratată egal și să existe posibilitatea de a, de a trata administrațiile diferențiat în funcție de rezultatele pe care ele le uh, dovedesc. Articolul 56, Shared Management, creează anumite dificultăți pentru că o serie de state membre la un seminar comun pe 2 și 3 martie a, au respins sistemul de control care a fost uh, propus de către Comisie. Era propus un control unitar, iar organele de uh, certificare uh, să fuzioneze. Ei bine, aceste centre care fuzionează ar trebui să fie controlate de către statele membre. Statele membre nu doreau, doresc să păstreze sistemul actual în care nu există această uh, fuziune între uh, organele de certificare, de acreditare și cele de control. Din păcate însă, asemenea sisteme de acreditare nu există pentru toate fondurile și ne aflăm în fa- clipa de față confruntați cu probleme. Analizăm textele așa cum ne parvin din partea Comisiei, din partea Consiliului, dar încă nu am ajuns la un rezultat concludent. Mie mi-ar fi plăcut mult noul sistem, dar sigur că ar fi fost necesară o perioadă de tranziție în care cele două sisteme să funcționeze în paralel. Nu știu dacă putem acum să aducem cele două sisteme la un numitor comun, astfel încât să îmbunătățim activitatea de control. Sistemul de control anterior uh, era destul de deficitar. Bine, ă, de multe ori declarațiile administrative ă, nu erau mulțumitoare. Trebuie să vedem cum putem acum să îmbunătățim lucrurile. Cum putem să ă, aplicăm și sancțiuni administrației atunci când declarațiile pe care ni le oferă nu sunt convingătoare. Am văzut care a fost situația în Grecia. Am cer scuze față de colegii greci, dar uh, știm ce probleme au existat acolo în administrație. E bine, la același articol avem și amendamente total apus, opuse. Noi ne dorim o declarație națională um, uh, legată de administrarea fondurilor. Dacă păstrăm sistemul în vigoare în clipa de față, trebuie să ne gândim că primim cam 160 de asemenea declarații uh, pe an. Nu știu cum vom putea să le uh, prelucrăm și să le valorificăm pe toate. Deci, uh, în legătură cu acest articol vor exista sigur amendamente total opuse care să se bazeze pe sisteme opuse. Dacă uh, nici Consiliul nu va susține preluarea uh, noului sistem propus de noi, atunci nu ne rămâne altceva de făcut decât să îmbunătățim vechiul sistem. Ceea ce mai analizăm sunt proiectele de parteneriat public-privat. Avem uh, câteva uh, zeci de asemenea proiecte uh, și prin ele ne-am ales și cu vreo 800 de noi angajați. Trebuie să ne întrebăm, sunt ele necesare chiar având în vedere dimensiunile personalului specializat? Trebuie să introducem un capitol specializat în legătură cu parteneriatele public-private în regulamentul financiar Comisia propune să nu avem uh, doar parteneriate public-private în managementul uh, din administrație, ci și um, proiecte private conform uh, legislației din statele membre sau unele mixte. Ei bine, trebuie să vedem cum vor arăta lucrurile. Nu, nu prea reiese din documentele de care dispunem ce ne propunem prin asta. Trebuie să fim pregătiți pentru ca um, aceste instrumente să poată fi valorificate mai bine. Să nu fim noi până la urmă perdanții. Pentru că um, până acum Parlamentul era doar invitat să dea banii, dar într-un fel să-și ia rămas bun definitiv de la acești bani, fără să mai existe un feedback. În ce privește uh, instrumentele financiare, articolul 120, pentru astăzi s-a anunțat un text nou. E bine, cum să discuți pe marginea unor texte care se schimbă de azi pe mâine? Deci astăzi urmează să primim un text nou pe baza căruia ă, sper să putem în sfârșit să lucrăm. Pentru că ă, este greu să ghicești în ce direcție se mișcă lucrurile. Dar noi insistăm, până la finele lunii dorim să finalizăm lucrurile, pentru că nu are rost să ă, tot analizăm texte care se modifică ar trebui să ne respectăm timpul și sper să putem începe să discutăm după aceea cu diferitele grupuri politice. Dar v-aș ruga, nu ezitați să uh, formulați opinii cât mai critice sau să uh, vă adresați nouă și să solicitați explicații. Trebuie să recunosc că este poate lucrul cel mai complicat pe care l-am făcut în viața mea pentru că nu dispun de o bază de date. Trebuie să ne bazăm pe experiența noastră de până acum, dar de multe ori proiectele nu au fost uh, evaluate corect sau folosesc elemente esențiale în evaluare, ca de pildă costurile administrative. Lucrurile se află în clipa de față într-o fază de lucru. Mulțumesc! Merci, Inge, de... Mulțumesc foarte mult, Inge pentru munca aceasta, pentru rezumatul acestei munci uh, extrem de complicate. Domnul Gaia dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Inge Grasle a spus că atunci când va vorbi despre regulamentul, finan- despre regulamentul bugetar și despre regulamentele financiare, va, va face cu mare seriozitate și așa a fost. Îi mulțumesc pentru felul angajat și foarte detaliat pe care l-a de care a dat dovadă în uh, acest raport. Însă, este bine așa, însă multe lume din această comisie și din alte comisie, probabil, care trebuie să lucreze cu acest regulament financiar, este confruntată cu faptul că trebuie să ținem pasul cu aceste informații detaliate de care tu dispui. Înainte să fac două comentarii de conținut, aș vrea să vă dau, să vă transmit o idee. Eu cred că ar fi bine pentru acest rezultat în general dacă ne-am luat destul timp pentru dezbateri și dacă în comisie am avea destul timp să discutăm despre acest lucru, numai la o singură reuniune. Eu mă îngrijorez din cauza unor aspecte și anume că dacă la anumite părți ale regulamentului financiar pe care le putem organiza uh, și structura din punct de vedere conținut, nu ne stabilim uh, etap, uh, obiective de etapă, să spunem, unde trebuie, la care trebuie să fim siguri că vom merge în aceeași direcție, eu îmi fac griji că s-ar putea să se creeze majorități uh, întâmplătoare care în final s-ar putea să modifice regulamentul financiar uh, sau să-l facă dependent de exact principiul uh, întâmplării. Cineva care urme, urmărește aceste lucrări din perspectiva raportorului din umbră și colegii mei din grupul politic care trebuie să explice de ce se ia o decizie sau alta, ar fi bine să aibă și alte instrumente la îndemână. De aceea eu propun să facem un, o dezbatere destul de amplă încât să avem timp să trecem în revistă toate aceste aspecte de conținut. Eu cred că aceasta ne poate garanta după aceea și majoritățile și în același timp uh, răspunde mai bine și la nevoia de a intra în detaliu la acest subiect. Aș dori să fac trei comentarii cu privire la punctele importante pentru grupul S și D. Noi ne-am stabilit ca obiectiv ca la sfârșitul acestui regulament financiar să avem un text mai simplu pentru beneficiarii finali. Pentru că cine merge prin circumscripția sa electorală și discută despre proiecte europene va fi tot timpul confruntat cu faptul că beneficiarii finali se plâng cât de complicat uh, este gestiunea fondurilor europene în general. E vorba de proiectele de mobilitate, când e vorba de schimburi între elevi sau proiecte de cercetare sau uh, proiecte structurale în diferite domenii politice. Cine încearcă să vadă care este cauza, constată că avem o problemă pe care noi trebuie să o rezolvăm aici, în Parlamentul European. Este vorba de problema de guvernanță, așa cum ai spus-o și tu foarte bine, Faptul că există reguli sectoriale pentru gestionarea anumitor aspecte bugetare în bugetul total care contravin regulamentului financiar general iar uh, Parlamentul European nu este chiar lipsit de vină, iar uh, funcționarul de la Comisie trebuie să se confrunte cu două regulamente sau două propuneri care trebuie urmate amândouă și care câteodată se contrazic și câteodată, de asemenea, trebuie transmise mai departe la nivel național, chiar dacă se contrazic, ceea ce duce la confuzii, bineînțeles. Dacă ne uităm la Germania, la patria noastră comună. Știi că de multe ori um, un regulament european contradictoriu se lovește de un regulament financiar național care nu are nicio legătură cu ceea ce spune Europa. Și în final uh, sarcina principală o are deportat până la urmă consumatorul uh, final, care de asemenea nu reușește să înțeleagă de ce se întâmplă așa, e vorba de bani europeni și probabil că deci, fiind dat că e vorba de fonduri europene, haosul vine de la Bruxelles. Ceea ce nu este greșit, într-un fel și eu aș avea probleme să disociez aceste două aspecte, să mă gândesc de unde vine greșeala și uh, să vedem mai întâi care sunt problemele care vin de la noi și care vin din partea cealaltă. Este clar că și statele membre au o sarcină pe care trebuie să o ducă și trebuie să rezolve anumite probleme. Și și mai amuzant este când, de exemplu, în Renania de Nord-Vestfalia, de exemplu la Köln, prim, se primesc alte reguli decât, uh, de exemplu, cei de la Düsseldorf. Așa. Dar uh, eu cred că trebuie să vedem care este sarcina noastră pe de o parte și eu zic că trebuie să ne îndeplinim uh, această sarcină așa cum trebuie. Îi rog și pe colegi să se uite apoi și la ei în statele membre din care vin și sau în landurile din care vin pentru a vedea care sunt regulamentele financiare la nivelul acesta și să vadă dacă se sunt compatibile și în ce măsură frustrarea în față de Europa la consumatori, la clienții noștri, nu vine de fapt de aici, sau în ce măsură vine frustrarea dintr-o situație în care regulamentul financiar nu este în armonie cu regulamentul financiar național. Știu că este o muncă foarte dificilă și totuși, deși nu are multe de a face cu ceea ce facem acum, trebuie să rezolvăm această problemă. Deci trebuie să găsim o soluție la nivelul sectorial și trebuie să facem acest lucru cât se poate de repede, astfel încât să se uh, poată, prin regulamentul financiar, garanta o bună funcționare a aspectelor sectoriale. Trebuie să vedem însă după aceea care sunt măsurile pe care trebuie să le luăm. Momentan nu am destul de fantezie pentru a vedea acest lucru. Apoi, uh, trebuie să ne gândim și la marja de eroare tolerabilă. Comisia a făcut diferite propuneri care însă sunt mai de puțin o tolerare a erorilor ci mai degrabă o încercare de calcul a unui, unei cote de erori destul de clare. Costurile pentru control sunt întotdeauna contrabalansate de utilitatea acestora. Cât de mari sunt greșelile și cât de grave sunt greșelile fiscale pe care le descoperim și dacă merită sau nu să facem această verificare. Putem să spunem că 10.000 de euro nu merită investiți pentru a stabili dacă s-a făcut o eroare de 2,50 euro. Cred că toată lumea încearcă să înțeleagă și înțelege acest lucru. Trebuie însă, deci, în final, ca și comisia să fie mandatată ca la, să nu mai poată să caute după greșeli de la o anumită sumă încolo. Am discutat despre aceasta în uh, Comisia de control, pentru Control Bugetar la început. Cred că e prima dată că putem uh, constata că s-au luat măsuri pentru că există oameni din comisie care spun că riscul de eroare tolerabilă trebuie să fie definit în funcție de procentul uh, care, de eroare care stă în spatele acestei, acestui fapt Trebuie deci să vedem de la ce sumă încolo se justifică un audit extern. Un astfel de risc tolerabil de eroare trebuie deci să fie bine definit și are sens să fie investigat. Poziția acestui uh, Parlament a fost însă întotdeauna că trebuie să aplicăm regula riscului tolerat atunci când se exclud toate celelalte posibilități de eh, detectare a erorilor. Și aici totul ține de statele membre și de felul în care ei gestionează și controlează fondurile și fluxuri de fonduri. Și aici ajungem la un subiect destul de național. Mie mi se pare că avem însă un instrument foarte util la îndemână dacă îl folosim de asemenea eficient dacă statele membre și raportorii în statele membre reușesc să îndeplinească cerințe minime care trebuie să fie respectate atunci când cineva a garantat cu semnătura sa o, o activitate. Și dacă, de asemenea, declarația de bună gestiune este apoi uh, auditată de către un alt organism. Noi avem această cerință din partea socialdemocraților și fiind dat că mi-a arătat ceasul, domnule președinte, cred că mă opresc aici. Mulțumesc. Am mai multe cereri de cuvânt uh, pe această temă, dar eu propun deci să suspendăm acum această dezbatere și să o continuăm după aceea, pentru că avem acum uh, mai mulți vicepreședinți uh, la noi în comisie și domnul secretar general, de asemenea, au venit punctual cu toții. Am prevăzut un schimb de opinii între 16 și 17 pe tema proiectului de uh, vizoriu de buget și îi mulțumesc domnului Vidal Quadras și domnului Vitela uh, și domnului Claus Vele pentru că sunt alături de noi. Reportor este domnul Fernandes. Am avut săptămâna trecută o reuniune de lucru foarte lungă cu coordonatorii. Vreau să știu întâi dacă raportorul dorește să introducă subiectul sau să dăm direct uh, cuvântul uh, reprezentanților biroului. Văd că raportorul este de acord cu a doua variantă, deci înalții reprezentanții biroului nostru vor lua cuvântul mai întâi. Domnule vicepreședinte, Gianni Pitela, aveți cuvântul. La Masur, grazie relatore Fernandez, un caro saluto a tutti i colleghi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și salut pe toți colegii de la Comisia de Bugete. Suntem aici cu colegul Vidal Quadras și cu secretarul, secretarul general, doctorul Vele, pentru a contribui la această discuție privind bugetul provizoriu al Parlamentului pentru 2012. De acum acest dialog uh, e uh, o, un dat constant. L-am desfășurat și anii, în anii precedenți cu comisia dumneavoastră și acest an am început cu reuniunea coordonatorilor de săptămâna trecută și ne dorim că să ajungem la un acord astfel încât ca mai apoi biroul Parlamentului să adopte versiunea definitivă, care încă nu a fost adoptată, și n-a fost adoptată pentru că Uh, e foarte important procedura de conciliere cu Comisia de Bugete, pentru bugete, tocmai. În ce privește fondul acestei propuneri, cred că e important să subliniem faptul că o mare parte din uh, creșterile din 2012 față de 2011 uh, se datorează la patru mari proiecte prioritare care sunt în curs, anume proiectul din Luxemburg, uh, la extinderea la Croația, la cei 18 membri care vor intra în conformitate cu tratatul de Lisabona și la proiectul Casei Istoriei Europene. Repet, sunt patru mari proiecte care deja sunt în curs. În general, diversele propuneri făcute de secretarul general da, au fost considerate ca fiind realiste de către biroul președinției care le susține, însă nu putem să ignorăm voința exprimată de plenară la rezoluția privind liniile directoare să menținem nivelul de creștere la nivelul uh, ratei inflației, ceea ce pentru noi e o okay cheie de boltă și nu dorim să uh, nu respectăm mandatul primit de la Parlament, motiv pentru care noi suntem gata să găsim uh, posibile uh, economisiri și să facem reduceri ca să ne conformăm acestei solicitări. Însă, deși discuția noastră se concentrează mai ales în, pe nivelul uh, creșterilor, trebuie oricum să ținem în considerare faptul că avem o marjă de manevră, după cum se spune la conferința președinților de anul trecut, fiind cea între 20 și 22% de la rubrica ce. Deci sunt două puncte de referință. Să nu depășim rata inflației și să nu ieșim din uh, marj, marja asta de la 22 la, de la, 20, de la 20 uh, uh, la 22%. Astfel, noi putem să respectăm Uh, propunerea și să uh, respectăm și necesitatea asta de a economisi, de a fi riguroși într-un moment atât de delicat pentru finanțele publice naționale și europene. Săptămâna trecută, în cadrul întâlnirii pe care am avut-o cu coordonatorii, a apărut foarte clar necesitatea de a respecta nivelul de creștere al ratei inflației Amânând necesitățile pentru extinderea Croației, la Croația și cei 18 uh, membri, conform uh, Tratatului de la Lisabona, uh, la o eventuală scrisoare rectificativă sau buget rectificativ. Deci cred că în acest moment există toate, sunt întrunite toate condițiile ca fără prea multe dificultăți să ajungem la un acord. Mulțumesc! Bine, je remercie. Președintele, mulțumesc și acum domnul secretar general, dacă dorește să ne ofere precizări și apoi uh, raportorii, raportorul și colegii vor putea să pună întrebări, vă rog. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu pot decât să continui ceea ce a spus vicepreședintele. Avem în clipa de față propuneri care începând cu 95 eh, se mișcă între 20 și 22% al rubrica 5 în ce privește situația generală economică și există patru elemente structurale pentru buget. În primul rând, o echilibrare a situației eh, inflaționiste, după aceea o măsură pentru 18 deputați. Din păcate, nu toate statele membre au ratificat acest punct, mai ales Marea Britanie, Franța, țările de jos și Belgia. Ratificarea încă nu a fost finalizată. Contăm însă pe faptul că până la începutul verii se va produce ratificarea. Cel de-al treilea element cheie, pregătirea uh, președinției croate. Aici se propune acum și uh, trecerea la cea de-a doua jumătate a demersului. În ce privește Croația, suntem într-o situație puțin diferită față de Comisie, pentru că, uh, de fapt, uh, există o ofertă semnată deja ca încă înainte de finalizarea uh, ratificărilor să participe deputați din Croația la lucrările Parlamentului. Abia din momentul în care Croația devine membră um, a Uniunii Europene, sigur că um, europarlamentarii croați ar putea să funcționeze în mod normal. Noi însă am dori ca ei să vină ca observatori cu un an mai devreme și să creăm deci posibilitatea pentru 12 observatori croați să participe la lucrările noastre. Bineînțeles, negocierile încă nu au fost finalizate. Președinția maghiară intenționează finalizarea până în luna iunie, dar există încă rezerve inclusiv la nivelul Comisiei. Cel de-al patrulea element structural el este legat de finanțarea clădirii Conrad Adenauer. Este un subiect care o să ne preocupe și în anii următori. Trebuie să găsim un răspuns la o întrebare fundamentală în ce măsură putem finanța lucrările de construcție din bugetul nostru, în ce măsură uh, vom putea va trebui să facem economii în anii următori și uh, în ce măsură va trebui să apelăm la credite, pentru că în felul acesta și generațiile următoare de eurodeputați vor trebui să uh, suporte povara acestor cheltuieli ne gândim, deci în legătură cu uh, extinderea cu Croația va fi nevoie de o decizie a statelor membre și dacă ținem seama și de problemele de finanțare ale clădirii Conrad Adenauer, vom înțelege că uh, este necesară o creștere a bugetului, dar o creștere care se află sub rata actuală a inflației. Și eu cred ca atare că propunerea este realistă. În ce privește necesarul de personal, în afară de eh, problema eh, colaboratorilor croați, eh, pentru că și aici Uh, Croația va trebui uh, cu siguranță să uh, pretindă același tratament ca și celelalte 12 state care au aderat în ultimii ani. Ne gândim de asemenea la fortificarea secretariatului pentru buget, pentru comisii, inclusiv pentru Comisia de Comerț Exterior pentru că secretariatul pentru bugete în clipa de față este de dimensiuni medii, dar cred că uh, este insuficient și ca atare ar trebui să uh, mai uh, beneficieze de personal. De asemenea, mai avem un secretariat care funcționează ca o, pentru o subcomisie și care este uh, Uh, insuficient, iar în ce privește Comisia pentru Comerț Exterior există chiar o criză dramatică de personal, pentru că, spre deosebire de alte comisii, uh, aici um, um, avem negocieri cu Comisia, dar Parlamentul are decizia finală. Deci este o responsabilitate pe care trebuie să ne o asumăm într-o manieră competentă și va trebui să dispunem de fondurile necesare pentru personal. Se mai propune de asemenea să beneficiem în baza noilor atribuții pe care le avem după uh, tratatul de la Lisabona, să um, putem administra documentele cu caracter secret. Consiliul Uh, până acum uh, nu uh, are încredere că vom putea să garantăm confidențialitatea documentelor care ne-ar parveni. Noi trebuie să luăm măsuri pentru a garanta această confidențialitate, respectând strict legislația în vigoare. Deci, aici ar fi necesar are șase locuri de muncă pentru cei care ar urma să uh, se ocupe de acest domeniu. În ce privește Direcția Generală Comunicare, există 17 locuri de muncă. De asemenea, uh, pentru Direcția Generală care se ocupă de problemele imobiliare, cea de-a treia tranșă, a unui uh, buget pe patru ani și, de asemenea, există și uh, reduceri de locuri și o redistribuire, practic, a locurilor de muncă. Deci, uh, prin redistribuire nu se vor solicita finanțări suplimentare pentru angajări. Există de asemenea și alte inițiative pe care doresc să le menționez. Casa Europeană a Istoriei, Casa Istoriei Europene s-a decis în decembrie 2008 înființarea unei asemenea case a istoriei europene. Am progresat. Recent, chiar în Comisia pentru Bugete, am făcut o prezentare legătură cu rezultatele uh, Uh, concursului de proiecte arhitecturale. Acum putem să ne facem o idee despre costuri. Într-o primă propunere pentru 2012 există 13 milioane uh, care ar trebui să fie prevăzute și un milion pentru exponate. De asemenea, ar mai urma să existe o cheltuială de un milion pentru offsetting. Noi, în calitate de instituție și de administrație, um, trebuie să ne îngrijim să nu producem um, prejudicii mediului înconjurător și va trebui să dispunem eventual de fonduri de ecologizare. În ce privește domeniul informatic, de asemenea, ă, ar fi necesară o suplimentare a fondurilor, pentru că în ă, noul Parlament ă, există din partea multor eurodeputați propunerea de modernizare informatică a Parlamentului și avem un plan pe trei ani. Anul acesta facem Um, investiții în domeniul Wi-Fi pentru comunicarea mobilă. Vom continua demersurile de modernizare în 2012. Mai există însă și alte aspecte legate de locurile în grădinițe, căminul pentru copii de la Bruxelles. Pentru că din fericire, numărul copiilor care beneficiază de această grădiniță este în creștere și va fi nevoie de mai multe asistente pentru ei. Anul acesta sperăm uh, ca uh, bunul dialog între prezidiu și, și Comisia pentru Bugete să continue. Până acum am avut trei întâlniri, am avut întâlniri cu coordonatorii, Prezidiul a discutat cu uh, președinții, cu raportori, am convenit o foaie de parcurs. Pe de o parte, uh, inclusiv în colaborarea cu parlamentele naționale în legătură cu deciziile pe care uh, ele urmează să le ia, pe de altă parte, în tot ceea ce urmează să fie hotărât în comun, am făcut demersuri de apropiere baza colaborării cu comisia dumneavoastră trebuie să fie decizia din plen privind liniile directoare care au fost adoptate în plen cu peste 500 de voturi pentru iar Croația va fi bugetată în momentul în care Croația va deveni membră a Uniunii Europene cei 18 deputați, iarăși trebuie să aștepte să vedem care vor fi ratificările în statele membre. În al treilea rând, mai există o marjă de mișcare în ce privește clădirea Conrad Adenauer, dar și aici bugetul trebuie să fie stabilit în baza unor expertize. Iar cel de-al treilea element eh, trebuie să acoperim eh, inflația. Deci, în felul acesta, credem că putem veni în întâmpinarea uh, dorințelor Comisiei pentru Bugete și să ne asumăm responsabilități în legătură cu deciziile privind estimările ședința din, de miercuri și eventual să operăm reduceri acolo unde vor fi necesare. Mulțumesc, domnule secretar general. Uh, domnul Vidal Quadras, doriți să comentați? Gracias, președinte. No. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De fapt, nu mai am nimic de adăugat. Pentru că ce a spus domnul Pitela și domnul secretar general Vele este deja destul de complet. Sunt absolut de acord cu ce au spus dumnealor și nu pot decât să susțin afirmațiile făcute de ei. Dar totuși, Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că aceste estimări uh, corespund 100% uh, cu ceea ce s-a discutat aici în uh, Comisia pentru Bugete și cu decizia din plen atunci când s-a vorbit de orientările generale. Și de aceea eu cred că avem un punct de plecare foarte bun aici pentru ca să putem ajunge și acum la un acord. Aceasta va fi posibil, cred eu, foarte repede la conciliere. Mai există, bineînțeles, câteva probleme în legătură cu politica imobiliară și aș dori să vă atrag atenția, domnule raportor, mai ales asupra acestor probleme. Domnul Fernandes este cel care a tocmit toată această lucrare extrem de importantă. Primul aspect se referă la punctul 30 al raportului. Este vorba aici de o constatare în care se salută decizia biroului din 25 mai anul trecut. Se vorbește despre importanța și necesitatea unei uh, strategii imobiliare care ar trebui să fie dezvoltate pe termen mediu și lung. Decidia, decizia biroului 24 martie 2010, la care se referă acest raport, salută, uh, de fapt, o strategie pe termen uh, mediu și pe termen lung. Cred de aceea că aceste două puncte ar trebui să fie aduse sub același numitor com- la același numitor comun și aș vrea să propun, deci, să salutăm decizia biroului din 24 martie 2010 și să ne concentrăm pe o strategie pe termen mediu și lung. Al destino de los 86. Ajung acum la un alt punct important, cele 806 milioane de euro pe care ni le-a returnat uh, guvernul belgian, trebuie să vedem cum pot fi folosite. Aceste fonduri nu pot fi folosite decât pentru cheltuieri în legătură cu clădirile și politica clădirilor. Există însă posibilitatea de a folosi aceste fonduri pentru a îmbunătăți și condițiile de lucru ale deputaților, pentru ca ei să dispună de mai mult spațiu în aceste clădiri. Aceasta ar însemna ca după ultimele îmbunătățiri care s-au făcut, uh, un deputat are posibilitatea de a avea trei, trei asistenți, trei uh, stagiari, deci uh, are posibilitatea să aibă trei stagiari și trei uh, asistenți de șase persoane și dacă dorește să angajeze șase persoane, el poate să facă acest lucru, însă dar dacă o face, va avea dificultăți de spațiu cu siguranță. Și acesta este motivul pentru care acești 806 milioane de euro ar trebui să fie folosiți uh, prioritar Bineînțeles că această politică poate fi um, aplicată și aceste fonduri pot fi aplicate poate și în alt context, dar dacă tot vorbim de condițiile de lucru ale deputaților, trebuie să fim coerenți. Atunci nu putem să îi dăm posibilitatea unui deputat pe de-o parte și după aceea să îi luăm posibilitatea pe partea cealaltă. Mulțumesc foarte mult, mult spune președintele, vă mulțumesc. Domnul Fernandez are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc vicepreședintelui și secretarului general și să-i salut uh, aici la noi în comisie. Acest text pe care l-am, orientat, l-am adoptat sub numele orientări generale ne indică deja direcția în care trebuie să mergem. De fapt, acest text poate fi interpretat în mai multe feluri și ar trebui de aceea să-l mai discutăm puțin înainte. Pentru mine este destul de clar că proiectele respective au fost adoptate și proiectele imobiliare dar cred că și obligațiunile la care ne-am angajat în aceste orientări generale ar trebui să fie aplicate pentru că astfel am stabilit care este direcția în care merge bugetul anului 2012. Nu dorim să avem un uh, buget care să fie mai ridicat decât uh, inflația. Și credem de asemenea că inflația cu care ne vom confrunta este luat în considerare de comisie de, pentru actualizarea cadrului financiar multianual. E vorba de un cadru standard și, de asemenea, spunem că inflația va fi cam de 2%, ceea ce înseamnă că trebuie să ținem cont de acest aspect. Există însă mai multe cifre care se vehiculează în legătură cu inflația, inflația anuală, inflația medie, uh, sau uh, inflația calculată în comparație cu aceeași lună anului precedent. Bineînțeles că obținem cifre diferite atunci când facem aceste comparații. Există și inflația zonei euro. Noi credem însă că ar trebui să ne implicăm pentru o creștere a bugetului cu 2% în 2012 inflația ar putea eventual după aceea să se dovedească a fi puțin mai ridicată, dar uh, noi ar trebui să fim pentru și atunci s-ar putea ca noi să fim pentru un buget care să fie oarecum negativ față de cel anterior și să scadă deci față de ceea ce am avut înainte, dar totuși am fi în concordanță cu comisarul Lewandowski și orientările sale generale, chiar și în acest caz. Noi credem că excelența bugetară trebuie să fie considerată în continuare un obiectiv. Avem nevoie de un buget uh, care să se concentreze și pe economie. Acesta este obiectivul nostru. Este de asemenea important să folosim diferitele pârghii pe care le avem prin tratatul de la Lisabona și prin faptul că avem și noi membri în Uniunea Europeană. Faptul că și Croația va adera poate în curând uh, la Uniunea Europeană trebuie luat în considerare. Acesta este unul din angajamentele Uniunii Europene. Avem nevoie de aceea de o scrisoare, de un document care să corecteze eventualele și să ajusteze eventualele aspecte din buget care n-au ținut cont de aceasta. Eu zic că cuvântul de ordine trebuie să fie economia, economisirea uh, fondurilor în domeniul politicilor imobiliare, de exemplu. Avem și rezerva pe care ne putem baza, care se folosește însă numai în cazuri de urgență. Credem însă că, în general, economiile bugetare ar fi posibile la mai multe niveluri ale acestui buget și credem că Biroul Parlamentului European va face de asemenea câteva propuneri de economii uh, care țin cont de, care se referă la alte linii bugetare. Acum aș dori să vorbesc însă și despre alte aspecte la care avem nevoie de o precizare. Vedeți aceste aspecte și în rezoluție. Săptămâna trecută am adoptat un raport cu o majoritate largă și este important să facem o evaluare a plus valorii europene. Ce vrem de fapt să obținem prin instaurarea acestui birou? Am hotărât ca să mai cerem informații pe această temă. Eu știu că unele persoane își doresc să depășim acest cadru. Știu că unii își doresc ca această instituție să fie pur și simplu abolită. Dar eu cred că nu ar fi o plus valoare pentru funcționarea Parlamentului European dacă am uh, aboli o instituție care aduce o plus valoare. Însă mai întâi trebuie dovedit că există o valoare adăugată și a, pentru aceasta trebuie să clarificăm mai întâi lucrurile. Acum, în ceea ce privește instituția pentru istoria europeană, ne-am uh, angajat în acest sens și uh, Cred că acest angajament nu a fost uh, niciodată pus la îndoială de către mine. Asta este și ceea ce am exprimat în documentul de care vorbim. Nici nu aș dori să se ajungă la o restricție a condițiilor de care oricum deja discutasem. Eu sunt gata însă să discutăm despre rezoluția pe care tocmai am adoptat-o sau despre alte documente și unii colegi sunt de acord cu mine. Există posibilitatea de a avea planuri detaliate care să, descrie, să uh, descrie cum trebuie implementate aceste proiecte. Iar acum la punctul 30. Suntem foarte bucuroși în legătură cu decizia biroului dar toate deciziile pe termen mediu și lung în legătură cu politica imobiliară ar trebui să fie bine definite și ar trebui să fie bine descrise și um, dezvoltate după aceea. Am putea, sigur, să vorbim și despre Casa Istoriei Europene. Se vorbește despre felul în care ar trebui să funcționeze această casă, cum ar trebui să fie finanțată, dar eu cred că vaporul este deja pe valuri și n-ar trebui să punem la îndoială un proiect atât de avansat. Cred că oricum nu avem decât foarte puțin timp la dispoziție și vreau de aceea să mulțumesc grupurilor politice și raportorilor din umbră prin faptul că au uh, colaborat cu noi, deși termenele erau foarte strânse. Vom încerca să obținem un consens, dar, desigur, pe baza restricțiilor și mm, condițiilor pe care le-am menționat înainte, trebuie întotdeauna să nu uităm de obiectivul nostru de sporirea cu 2%, care de fapt înseamnă o reducere bugetară cred că am putea avea câteva probleme în acest context. O decizie a fost luată deja de către conferința președinților, s-a exprimat dorința ca bugetul Parlamentului European să fie crescută cu, cu 20 până la 25%. Avem acum o propunere și ar trebui să facem eforturi pentru ca să uh, putem face și economiile pe care ni le-am, le-am stabilit. Și acesta efortul trebuie să fie însă comune ale tuturor instituțiilor. 100 de milioane de euro ar fi trebuit să fie puse la dispoziția noastră la rubrica 5, care, de exemplu, ar putea fi apoi redistribuite la alte rubrici, dar și pentru grupul țintă tineret. Mulți au spus că aceasta ar fi doar o propagandă ieftină, dar nu este așa. Tineretul este o prioritate pentru anul 2011 și tineretul face parte din cele cinci obiective majore ale strategiei Uniunii Europene pentru 2020. Tineretul, deci, este unul din aceste priorități. Două priorități din aceste cinci au uh, de a face cu întreruperea, cu abandonul școlar prematur. 40% din cei care au între 30 și 35 de ani, în anul 2020 vor avea studii universitare și aceasta este unul din uh, obiectivele noastre și de aceea este de asemenea esențial să combatem și uh, excluderea socială, să promovăm tineretul și să combatem șomajul. Cred că cu ajutorul acestor orientări generale vom putea elabora un buget care să țină cont de mai multe obiective pe care noi le-am stabilit și cred că anul viitor vom putea după aceea să consolidăm acest buget. Este nevoie de mai multe uh, schimbări odată cu tratatul de la Lisabona și care trebuie să fie considerate și în anul 2012. Apoi, acestea trebuie să fie însă aspecte care să se regăsească deja în acest buget. Eu cred că va fi nevoie de o revizuire a bugetului atunci când Croația va adera la Uniunea Europeană. În momentul în care se va ști că Croația va adera la Uniunea Europeană, eu cred că va trebui să folosim instrumentele care ne stau la dispoziție pentru a putea să ne pregătim pentru aceste provocări și să corespundem în continuare așteptărilor cetățenilor, dar fără să lăsăm deoparte politica de economisire. Să încercăm să economisim uh, eficient la liniile bugetare care acum, de exemplu, nu se referă numai la politica imobiliară sau la anumite aspecte legate de clădiri. Cam acestea au fost punctele care sunt importante pentru noi și sper ca să ne putem pune de acord astăzi pentru a atinge aceste obiective pe care le-am stabilit împreună și pe care le-am clarificat și adoptat săptămâna trecută cu o majoritate foarte bună. Mulțumesc foarte mult raportorului. Foarte multă lume dorește să ia cuvântul. Aș vrea să rog colegii să fie cât se poate de preciși și la subiect și să nu pună decât întrebări care nu au fost menționate de către raportor. Vreau să vă amintesc că trebuie să votăm la ora 5. Acum, mai întâi, domnul Vogan dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule uh, președinte, mulțumesc și secretariatului general, secretarul general și celor doi vicepreședinți Știți că bugetul pentru 2012, știam că urma să fie dificil bugetul pentru 2012, Comisia dorea să respecte această cifră 1%. Uh, Știm că ieri s-a convenit uh, pentru, 1, pentru creștere de 1,5% la ECOSOC și știam că urma să sugerăm și noi uh, măsuri pe această linie și cred că săptămâna trecută Parlamentul s-a pus de acord asupra unei uh, creșteri, dar aliniată la rata inflației. Acum, sigur, ar trebui să facem o discuție în legătură cu cât e această inflație. Unii au spus 2,7%, uh, Comisia a spus 2% și cred că asta e cifra pe care sugerează și raportorul. Și, mă rog, trebuie să găsim o cifră cât mai, aproape, cât mai apropiată de 2%, dar întrebarea e de unde găsim, de unde facem aceste economii și pentru acest 2% trebuie să găsim uh, niște bani. By the bureau. So where do we get it from? Deci, cred că am avut deja, am auzit deja niște sugestii uh, foarte folositoare, niște reduceri în linie cu uh, uh Lisabona, rezerva de urgență, dar trebuie să ne mai gândim și la alte surse dacă vrem să respectăm acele 2%. Cred că ar fi o posibilitate să ne uităm la cele 86 de milioane uh, Propuse de autoritățile belgiene și s-a propus o clădire pentru asistent. Nu știu de ce nu putem utiliza acești bani pentru proiectele deja existente. Haideți să utilizăm unii din bani pentru proiectele care deja sunt în curs de desfășurare. Uh, altă întrebare despre Casa aceasta a Istoriei Europene sigur, unii membri doresc să uh, înaintăm cu acest proiect, dar uh, trebuie să ne uităm la cofinanțare, să găsim alți parteneri, alte instituții. Oare secretarul general sau cei doi vicepreședinți uh, nu pot să găsească alte posibilități pentru această casă a istoriei europene? Sau să găsim alți uh, parteneri. Avem nevoie de sume economisite, dar se pot face și aceste economii și din linii individuale de buget. S-au făcut deja sugestii, de exemplu, o, o evaluare pentru plus valoare europeană. S-au făcut estimări de 1,3 milioane de euro. Mă întreb dacă s-a făcut acest lucru la momentul potrivit sau mai bine să includem în bugetul previzional sau pe viitor. Există și inform- bani pentru campania electorală, 7 milioane de euro. Poate putem să îi uh, defalcăm pe mai mulți bani decât să-i cheltuim pe toți, pe, de, pe mai mulți ani, mă scuzați, decât să-i cheltuim pe toți în 2012. Mm, mă întreb ce părere au uh, secretarul general și vicepreședinții. Eu aș dori să aud aici însă de, la ei niște angajamente ca să uh, discutăm despre liniile de buget individuale, să discutăm pe cifre, să putem face mai multe economii pentru aceste 2%. Merci, mon cher coleg, monsieur Boc. Mulțumesc. Și acum domnul Bocroș. Mulțumesc. Domnul Claus Velen s-a referit la întâlnirea foarte uh, uh, utilă pe care am avut-o săptămâna trecută la Strasburg cu coordonatorii. Și eu sunt de această părere, a fost o întâlnire foarte utilă și eu cred că am, s-au făcut acolo câteva propuneri, chiar sugestii, de unde se pot economisi banii. S-a menționat de Sena că avem nevoie nu doar să amânăm cheltuielile, ci și să facem reduceri. Am făcut uh, eu însumi câteva propuneri, de exemplu, ca membrii Parlamentului să călătorească doar cu clasa Flexible Economy, și să nu mai folosim limuzine, Mercedes la Strasbourg și poate și asigur- polițele de asigurare de sănătate pot mai fi mai reduse pentru că sunt prea generoase, dar n-am primit niciun răspuns. Așadar, pun a doua oară aceleași întrebări și sper că de data asta nu vor fi ignorate. În același timp, e important că atunci când uh, subliniem uh, pozit- uh, prioritățile pozitive, să ne gândim și la cele negative. Din cele ce ne-a spus domnul Fernandes în legătură cu inflația, Uh, reiese că ăsta este plafonul maxim, dar nu e prea aliniat cu nivelul domnului Lewandowski, pentru că din scrisa domnului Lewandowski reiese că dânsul vrea o cifră de 1%. Eu aș fi de acord mai degrabă cu 1%, dar ca un compromis, haideți, da, să respectăm acest procent de 2%. Președintele, mulțumesc. Întotdeauna, domnul Bocroș, reuniunea coordonatorilor. Ne-a dat exemplul dumnealui personal, este un membru low cost, dacă putem spune așa. Domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. Interesant este că această discuție într-un fel navighează între Scila și Caribda în ce privește eficientizarea cheltuielilor. De fapt, economisim de dragul economiei, pentru că este mai important să ne gândim pentru ce este bine să investim banii decât să ne propunem din start reduceri. Trebuie să ne gândim că s-au făcut eforturi pentru ca raportul să fie foarte echilibrat și dincolo de opiniile grupurilor politice, eu cred că el va găsi susținerea. Vom avea astăzi și acea întâlnire de preconciliere și eu cred că va trebui să fim atenți că nu doar cifrele trebuie să fie sugestive, trebuie să ne preocupăm și de elementele mai puțin importante, dar um, utile. Uh, este foarte bine că 700 de mii de euro sunt uh, bani suplimentari pentru grădinițele pentru copii, uh, pentru că uh, este într-adevăr o necesitate. Trebuie să vedem cum cumpănim lucrurile, ce argumente avem și cred că vom ajunge la clarificări. Avem unele probleme, dar eh, Există 22 de eh, articole în pozițiile bugetare în care eh, se mai pot fi, mai pot fi operate modificări inclusiv achiziția de know-how din străinătate. În felul acesta Uh, cred că putem identifica un volum de economii de 25 de milioane de euro. Problemele legate de cheltuielile uh, uh, legate de aderarea Croației încă nu au fost incluse în buget, dar odată și odată va trebui să clarificăm aceste lucruri, dacă nu anul acesta, atunci anul viitor atunci, în orice caz, în 2012 va trebui să lămurim lucrurile. Deci noi am identificat 25 de milioane de euro posibile economii. I-aș ruga pe colegi să nu se uite și să concentreze doar pe cifre, ci și pe textele eh, care eh, susțin aceste cifre și în felul acesta cred că suntem pe calea cea bună. Ar trebui poate să mai obținem clarificări și în legătură cu celelalte grupuri politice. Întrebarea cheie. Uh, ce gândiți în legătură cu acea nouă secțiune privind valoarea adăugată pentru Uniunea Europeană? Pentru că uh, trebuie să avem o uh, abordare critică. În ce privește Casa Istoriei, europene găsesc că este bine să hrănim conștiința um, europenilor uh, dar trebuie să primim și un răspunsuri clare în legătură cu uh, modul în care trebuie să funcționeze această casă pentru istoria europeană. Pentru anul acesta sunt prevăzute 14,2 milioane, pentru următor 16 milioane, după aceea 20 de milioane. Mulțumesc, Helga Triple. Mulțumesc. Voi continua spusele domnului Fernandez. Este vorba despre un buget uh, de consolidare care este necesar și asta înseamnă și că trebuie să găsim posibilități de uh, economisire și în alte linii bugetare. Regret că el nu ne-a făcut propunere în acest sens. În orice caz, rata inflației nu trebuie să fie calculată mai uh, sus de 2%. Și aș dori acum să mă refer la anumite aspecte uh, susțin critica domnului Bocroș. Uh, trebuie să fie făcute uh, propuneri de către colegi la nivelul diverselor reuniuni, iar dacă nu se răspunde la aceste observații ale colegilor, cred că din punct de vedere politic nu este corect. Propunerile trebuie să fie comentate, inclusiv propunerile care se fac de către coordonator și de către ceilalți colegi. În ce privește bugetul pentru deplasări, um, găsesc că, și am spus acest lucru și anul trecut, uh, în interiorul Uh, Uniunii Europene um, la zborurile care nu sunt mai lungi de o oră, de două ore, um, cred că nu ar fi uh, necesar să călătorim în clasa business. Mulți uh, eurodeputați și mulți asistenți competenți, cred că ar uh, putea recurge și la alte formule de călătorie și în felul acesta uh, s-ar reduce și emisiile de bioxid de carbon. De asemenea, cred că uh, este o sarcină politică și o sarcină a Comisiei. S-a constatat și în Comisia Sure că trebuie să existe o dezbatere politică, nu trebuie să ne grăbim să înființăm noi locuri de muncă. În legătură cu Conrad Adenauer, sunt costuri care vin asupra noastră și amânarea lor pentru anul următor nu înseamnă neapărat o economisire, ci uh, um, o soluție nefericită. Pentru că, de fapt, aceste cheltuieli atunci vor trebui să fie făcute anul viitor. Mulțumesc, domnul Portaș. Bom, eu, eu gustaria de non... Mulțumesc. Nu vreau să, reduc, să repet ceea ce s-a spus deja. Am uh, mai spus câte ceva în reuniunile anterioare, atunci când am vorbit uh, cu biroul despre acest subiect, dar eu aș vrea să vorbesc despre un punct. Am câteva dubii. Am dubii în legătură cu faptul că anul acesta, în 2012, sau uh, trebuie create 112 locuri de muncă noi. Eu cred că aici am putea face câteva economii. Iar apoi ajung la a doua întrebare pe care vreau să vă pun. Cred că există foarte multe domenii în care am putea cu adevărat să facem multe economii. Ministrul uh, de Finanțe de la mine din țară, eu sunt în opoziție față de el, merge însă cu uh, economii când merge la Bruxelles și, cu, și la New York când merge tot cu clasa economii și eu la fel fac nu merge cu businessul decât când nu mai există bilete la economii. Și eu am plătit înainte din buzunar biletele și nu făceam altfel. Deci nu văd de ce trebuie să facem o diferență față de ce făceam înainte, numai pentru că acum deodată ne plătește biletul contribuabilul. Este vorba de o chestiune de morală. Vorbim acum de economii, nu? Ar putea fi 30 până la 40 de milioane de euro aceste economii, ceea ce nu este o sumă mică. pot să vă dau dreptate dacă într-adevăr călătoria este mai lungă de șase ore, atunci se poate să ne luăm și un bilet la business. Mă gândesc mai ales la călătoriile de servici. Aceste reguli ar trebui să fie însă aplicate și la călătorile private. Este foarte simplu. Și acum să trecem la al doilea punct. Aici însă nu se pot face prea multe economii, însă e vorba de o chestiune de principiu moral. Un deputat nu poate să obțină pe de-o parte și diurna și alte alocații sau uh, sporuri. Cred că trebuie discutat cum se deci decid lucrurile aici în Parlament. Ce se întâmplă când se cumpără, de exemplu, obiecte de artă? Cred că președinții decid. Dar dacă mă uit la operele de artă, vreau să zic să nu mai cumpărăm opere de artă, dar ar trebui să vedem cât costă acestea pe piață, pentru că o mare parte din ele ar putea fi vândute pe piață. Și aceasta făcând un profit considerabil. Eu cred, deci, că trebuie să analizăm și toate asigurările care sunt încheiate în acest Parlament. Fiecare una după alta. 7 milioane de euro suplimentari mi se pare enorm, iar uh, nu, și nu este o sumă neapărat foarte rațională când e vorba de o cheltuială pentru o campanie electorală. Eu cred că aceasta este o cheltuială pe care am putea să o amânăm. Același lucru s-ar putea spune, de asemenea, și uh, despre biroul pentru plus valoarea a, a, europeană. Dacă ne uităm, de exemplu, la aceste aspecte și altele despre care nu voi vorbi acum, trebuie să știm că vom face economii serioase și că vom avea într-adevăr un rezultat bun. Mulțumesc. Domnul Salvator Gariga. Gracias, presidente. Muy, muy brevemente. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, eh, pentru că deja au spus colegii mei multe. Unele corecte, unele nu, cred eu. Eu cred că obiectivele fundamentale ale bugetului Parlamentului conform uh, hotărârilor și activităților de la începutul legislatorii, este să dezvoltăm noile competențe uh, conferite de Tratatul de Sabona nouă, și asta se traduce și în uh, locurile de muncă, în consolidarea unora din comisiile parlamentare și în uh, numărul asistenților noștri și cred că astea sunt cheltuieli acceptate deja din punct de vedere politic de toți deputații și toate grupurile politice. Și noi la Comisia pentru Bugete trebuie uh, doar să le traducem în cadrul bugetului. Sigur, în mod durabil, și pentru uh, următorii ani, de exemplu, costurile de călătorie, sigur, asta provin din statutul deputaților, pe care, care la fel a fost votat în mod democratic la plenară și atunci, dacă să spunem acum că trebuie să reducem costurile de călătorie, ă, da, asta poate să o facă un ă, jurnalist. Dacă facem o comparație între masa salarială a legislaturii anterioare și aceasta, ne-am dat seama că aceste cheltuieli de călătorie nu constituie o parte fundamentală a problemei. Și am mai spus și înainte la coordonator, cred că acolo unde, într-adevăr, s-ar trebui să se facă, se se poate, se poate să facem economii sunt marile mase bugetare și asta, prin excelență, sunt clădirile, edificiile. Știu că biroul este preocupat de această problemă, raportarea noastră este preocupată de această problemă și acolo unde am putea căuta, pot, nu uh, pentru anul acesta, pentru anul viitor, ci pe termen mediu, acolo ar trebui să facem o strategie mai severă, mai strictă la edificii. Acolo se pot uh, face economii. Uh, economiile în politica imobiliară au efecte importante, în general, la bugetul anual, uh, asupra bugetului anual al Parlamentului. Eu vreau să vă întreb concret, sau să întreb pe secretarul general în mod concret, pentru că s-a referit la problema informaticii pentru Parlament și uh, rețeaua Wi-Fi. S-a referit la acest lucru. Noi, am uh, făcut deja o rezervă acum două luni și se presupunea că am făcut-o pentru o acțiune punctuală, ca să avem Wi-Fi peste tot la Parlament. Dar deduc din cuvintele domnului secretar general că încă mai e necesară o sumă suplimentară sau uh, timp mai mult pentru ca să se ia această decizie. Bine, dar e ceva care afectează condițiile de muncă reale ale noastre, ale deputaților din Parlamentul European și am dorit să se rezolve această problemă cât mai rapid posibil. Mulțumesc! Domnul Amasur, mulțumesc. Deci uh, au putut să se exprime purtătorii de cuvânt ai fiecărui grup. Deci acum câte un minut uh, celorlalți membri. Ia, domnul Gerbrandi. Um, mulțumesc, domnule președinte land, Nederland, dat voelt soms wel een beetje als dat kleine dorpje uit Asterix en Obelix. Reprezint aici un uh, partid din țările de jos. Uh, câteodată raportul este ca între Asterix și Obelix. Uh, eu sunt un fel de Asterix înconjurat de oponenți um, anti-europeni. Ei bine, am o atitudine destul de critică față de această propunere de buget nu am uh, propuneri pentru 2012 pentru că nu am văzut propunerea secretarului general. Nu știu cum vom putea discuta cu prezidiul în necunoștință de cauză. În al doilea rând am constatat uh, că Uh, există o reducere de 4,5% a bugetului pe anul viitor uh, operată de către uh, Consiliu. Dacă și noi dorim să economisim, trebuie să urmăm obiective similare. Acest lucru încă nu s-a întâmplat. Am o întrebare concretă adresată secretarului general. În țările de jos, Ministerul Finanțelor analizează și decide în legătură cu bugetul tuturor celorlalte ministere. V-aș propune să procedăm și noi așa. Nu ați putea să uh, analizați ce modalități tehnice de economisire ar exista în bugetul nostru. Noi după aceea vom verifica dacă propunerile dumneavoastră se susțin și din punct de vedere politic. Mulțumesc! Încă n-ați văzut cifre provizorii, pentru că ne vom reuni pen, pentru a schimba uh, un punct de vedere înainte adoptării bugetului uh, provizoriu. Deci există cifre care au fost date săptămâna trecută în dosarul secretarului general, care era foarte com- complet. În al doilea rând, vom vedea ce decizie va lua Consiliul. Consiliul e reprezentat aici. Dar Conform informațiilor de care dispun eu, uh, cele minus 4,4 sunt obținute în, nemai luând în considerare funcționarii Consiliului care sunt afectați de acum la Serviciul de Acțiune Externă. Eu și eu pot să fac așa ceva, acest gen de lucruri. Dar vom vedea la sfârșit, până la urmă, cine exact ce face și vom putea compara ceea ce e comparabil. Bine, acum domnul Abad. Oui, Merci. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce tocmai ați spus. Aș dori și eu sunt pro-european și sunt uh, euro, uh, europeanist convins, dar credeți-mă că în această calitate câteodată e dificil, deși unele lucruri sunt justificate, e dificil să explicăm alegătorilor că bugetul Parlamentului European crește cu 5,2% pe când cel al celorlalte instituții și bugetul european în general nu uh, crește cu acea, aceeași cifră. Sigur că există proiecte structurale pe care nu le pun sub semnul întrebării, sigur avem extinderea cu Croația, uh, avem toate proiectele care deja sunt puse de desfășurare, dar să înțelegem un lucru. Noi care suntem aleși, când mergem să vorbim cu alegătorii noștri, e foarte complicat să le explicăm cum facem noi acea, așa creștere și acest lucru întreține un sentiment anti-european pe care eu încerc, cu care eu încerc să mă lupt în fiecare zi. Și aș avea două întrebări. Prima, s-a spus aici și a spus și domnul Fernandez ca să avem o evoluție care să respecte nivelul inflației. Dar ce tip de inflație și putem noi să garantăm această evoluție? Ce înseamnă să garantăm acest lucru? Că e vorba doar de inflație și nu inflație plus cele, cele 18 noi state membre, plus scrisoarea rectificativă, pentru că până la urmă, sigur, uh, vom depăși acest nivel al inflației. În al doilea rând, e vorba de această casă a istoriei europene. Eu nu mă opun construirea acestei case a, a, a uh, istoriei europene. E importantă memoria europeană, dar trebuie să ne întrebăm, oare e momentul într-o perioadă atât de constrângătoare să facem asemenea buget, uh, proiecte. Nu despre investiție vorba aici, că putem să uh, discutăm, dar în primul rând costurile de funcționari, în funcționare aproximativ 15 milioane de euro pe an e destul de mult în această perioadă. În al doilea rând, uh, Oare nu ne putem gândi la un mecanism de cofinanțare cu alte instituții care ne-ar permite tocmai ca toți cei care beneficiază, că nu doar uh, Parlamentul European va beneficia, și orașul Bruxelles beneficiază. Deci, și cum să ne putem face ca fiecare să participe la finanțare? Și în al treilea în ce privește economisirile, nu vreau până la urmă să meargă toată lumea cu bicicleta, dar totuși, mai ales în ce privește politica imobiliară, da, într-adevăr, acolo se poate economisi. Și, dincolo de aceste economii, sunt aceste patru proiecte, dar ce ne puteți garanta în rest? Ne puteți garanta că la toate celelalte cheltuieli nu va mai exista vreo creștere, să fie situația să se mențină sau să facem uh, reduceri, ca să nu avem uh, surprize uh, proaste în curs și să ne găsească, să ne pună iar într-o poziție dificilă politică. Dar totuși mă bucură faptul că se poate consacra o sumă și politicii pentru tineret. Cred că ăsta e un mesaj pozitiv și îl susțin. Și susțin de, altfel, de asemenea și rețeaua Wi-Fi uh, peste tot, în toată clădirea. Și asta e bine. Și înțelegeți-mă, dacă astăzi se spune că facem reduceri uh, pentru anti-europeni, dar creșteri, uh, pro-europeni spun creșteri, da, dezbaterea nu este așa redusă, ci trebuie să vedem cum îi împăcăm pe europeni cu ideea de Europa. de Inge. Mulțumesc, dar vă rog mai pe scurt. Inge acum. Mulțumesc. Direcția Generală Comunicare dispune de 600 de oameni. De deci ce este nevoie de încă 6? pentru a pregăti uh, alegerile europene din 2014. Uh, Dacă o să continuăm tot așa, mi-e teamă că nu vom câștiga alegerile, vor câștiga antieuropenii nu aș accepta uh, poziții noi în organigramă în afară de secretariatele comisiilor. Pentru că nu trebuie să mai înființăm și cabinete extinse la direcțiile generale. Uh, aceste cabinete sunt uh, cu un personal mai numeros decât la nivelul comisarilor. Eu nu cred că trebuie să acceptăm așa ceva. Pentru că chiar dacă noi botezăm astfel lucrurile, um, evoluăm într-o direcție care uh, nu este fericită. Există uh, servicii întregi uh, care uh, doresc o suplimentare. Iar în ce privește costurile uh, legate de deplasările noastre. De ce nu anulăm pur și simplu posibilitatea de a călători la clasa business? Pentru că de multe ori și colaboratorii noștri, nu numai eurodeputații, călătoresc la business. Următoarea intervenție. În, în legătură cu cifrele prezentate de către secretaria, mi-a spus că uh, nu sunt făcute propuneri legate de economii și uh, dacă a operat Consiliul Economiei, cred că și la nivelul nostru trebuie să se producă un schimb de mentalitate. Ca atare, eu cred că nu uh, trebuie să Uh, uh, suprimăm neapărat clasa business, dar ar trebui să uh, nu ne mai deplasăm la Strasbourg. Următoarea intervenție, Monic. Domnule președinte, se vorbește mult despre politica imobiliară ca și când ar fi un domeniu în care se pot face economii semnificative. Aș vrea să spun în legătură cu clădirea Conrad Adenauer, în momentul în care vom dispune de această clădire, chiar prin uh, ramasaj eventual, chiar dacă nu le convine unora sau altora, eu uh, cred că um, um, um, vom putea uh, face eventual economii semnificative renunțând la clădirile din Luxemburg această clădire Conrad Adenauer, ă, de fapt, nu ar trebui să aibă menirea de a ne permite să ne extindem și organigramele, să avem personal mai numeros care de asemenea să atragă costuri ă, suplimentare. Eu ă, vă rog dacă aveți întrebări să veniți la mine să vă ofer explicații. Mulțumesc foarte mult, domnul Gianni Pictela. Eh, sono veramente grato sia al relatore. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului, raportorilor din umbră, tuturor celor care au intervenit, că au dat dovadă de faptul că sunt foarte interesați de subiectul ăsta, eh, această atenție, dar și preocupare dar o preocupare pozitivă din partea tuturor comisiei de buget în legătură cu mijloacele cu care trebuie să se Parlamentul European ca să funcționeze și în legătură cu impactul pe care aceste mijloace îl au în față de opinia publică, e foarte interesant și foarte important. Foarte pe scurt, dați-mi voie să vă spun că această experiență parlamentară europeană întotdeauna ne rezervă surprize foarte plăcute. Și în această seară am avut surpriza foarte plăcută și o spun asta cu simpatie, să iau act de faptul că în ce privește inflația, iată, sunt opinii aici foarte diferite. Inflația nu e un concept politic, ideologic. Inflația reprezintă o cifră. Acum că există o diferență de opinii în legătură cu o cifră, n-am putut să prevăd așa ceva. Dar totuși, iată că reușim să avem divergențe și în legătură cu o cifră. Acum nu pretindem că noi, cei de la biroul președinției, avem uh, primatul în legătură cu o cifră, ci asta uh, primatul are cine, cei care din oficiu determină care este valoarea inflației. Acum Comisia, Parlamentul, economistul X, economia, economistul Y. <laughs> Nu, haideți să vedem cine este organismul care spune care este cifra inflației. Acum să nu uh, mai facem uh, variațiuni de 0,1%, 0,2%. Dar putem să avem un tabu, 2% dacă asta e cifra inflației de 2,7 sau 3%, nu putem să ne mai, mai deviem de la această cifră. În al treilea rând, noi repetăm că suntem sinceri dispuși să facem reduceri reale, cum au spus mulți de ei sau cu toți au cerut. Dar haideți toți împreună la conciliere, imediat uh, de peste câteva minute, haideți, din ce rubrici se pot face uh, reduceri. Dar mandatul pe care îl avem și trebuie să-l respectăm, stabilit de conferința președinților, e această uh, variabilitate, variație între 20 și 22%. Astea sunt marjele. Hai să vedem împreună ce reducere putem face, dar nu putem să coborâm sub această limită, pentru că e o obligație și un mandat politic. Am, acum în ce privește birou pentru plus valoare europeană, eu cred că e un lucru bun. Acum putem discuta în legătură cu dimensiunile, dar că, că va exista un birou la Parlament care să spună această propunere făcută la nivel european are un impact pozitiv decât, sau mai pozitiv decât dacă ar fi făcut la nivel național, cred că ăsta ar fi un instrument foarte important pentru ca deciziile pe care noi le luăm să fie mai bine reflectate în rândurile cetățenilor, pentru că noi putem uh, explica cetățenilor din toată Europa că dacă un lucru îl facem la nivel european, are un efect mai mare cu mai puțin bani decât dacă s-ar face la nivel național, în 27 de state membre. Acum, în ce privește deputații cu cheltuielile uh, business class, cheltuieli de călătorie. Sunt norme care au fost hotărâte în comun de noi, împreună cu Consiliul. Noi am adoptat aceste decizii și am schimbat normele de dinainte, spunând că normele de dinainte nu erau transparente, nu erau coerente. Noi ne-am dotat cu norme transparente. Acum, sigur că putem uh, mai schimba lucrurile în interiorul acelor norme, dar este și ține și de fiecare deputat în parte, dacă unul vrea să călătorească cu economii, dar nu putem să trecem acest lucru în buget. Nu putem să obligăm deputații, toți deputații să călătorească la economii, dacă norma prevede că se decontează biletul la business. Și v-aș invita dar cred că aici deja uh, e ușa deschisă, să nu fiți atât de defensivi, pentru că noi adesea suntem, iată, ne e teamă ce o să spună presa. Nu trebuie să ne fie teamă, trebuie să ne fie teamă doar de ceea ce facem concret în legile pe care le adoptăm. Cetățenii sunt atenți la cheltuielile noastre, dar sunt încă și mai atenți la produsul nostru, pe planul legilor și activitatea noastră parlamentară, dacă noi facem lucruri pozitive și credeți-mă că Parlamentul nostru e instituția cea mai sobră care există în toate statele membre. Hai să vedem cât cheltuiesc parlamentele naționale cât cheltuiesc regiunile și vom vedea că Parlamentul European e instituția care face cele mai multe economii, care cheltuiește cel mai puțin, care e cel mai, cea mai sobră, în, cu birourile, cu deconturile, cu tot. Și vă provoc să-mi demonstrați uh, contrarul. Parlamentul nostru e instituția cea mai transparentă, cea mai sobră și să spunem cea mai monitorizabilă din toate instituțiile Uniunii Uniunea Europeană. Hai să valorificăm și faptul ăsta. Haideți să nu ne temem de ce, vor spune, de ce va spune lumea, dar hai să ne comportăm onest și dacă ne comportăm onest ne vor aprecia și cetățenii. Italiano. Très bien. Merci. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, pentru acest pledoaier uh, foarte intens și pentru acest elogiu adus uh, Parlamentului. Domnule secretar general, doriți să luați cuvântul pentru ca să completați ce a spus colegul nostru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Vele. Aș dori să răspund la câteva întrebări care s-au pus aici. În primul rând, uh, vreau să mulțumesc raportorului pentru felul în care ne-a permis să colaborăm și să separăm în acest context diferite întrebări fără a ne pierde în uh, câteva detalii. Aș putea confirma de asemenea ce a spus raportorul și anume că există posibilitatea de a evalua altfel costurile, de exemplu, în proiectul CAD și că biroul a luat în considerare această posibilitate. În ceea ce privește biroul pentru valoarea adăugată europeană, din perspectiva mea, răspunsul este simplu, pentru că nu mai putem să ne permitem să facem risipe. Avem, nevo- avem nevoie de o valoare adăugată europeană la tot ceea ce facem, pentru că nu mai putem risipi fondurile. Și aceasta merge în două direcții. Trebuie să verificăm în două sensuri, da, că pe de-o parte lucrurile pe care le facem la nivel european se pot face mai bine la nivel național sau se pot face mai bine la nivel european. Și dacă lucrurile uh, se dovedesc a fi mai scumpe, atunci trebuie să nu continuăm să lucrăm la nivel european la acele proiecte. Știm însă că în continuare există aspecte care pot fi uh, rezolvate la nivel european și nu la nivel național, pentru că, de exemplu, costă prea mult. De exemplu, apărarea este un astfel de domeniu. Iar administrația națională trebuie să înțeleagă în mai multe state membre că putem să cooperăm mai bine și nu să dezvoltăm cinci proiecte la fel, ceea ce ar însemna o economie de miliarde și pentru cetățeni. Același lucru și pentru supravegherea financiară. Dacă am fi avut o autoritate de supraveghere financiară la timp, atunci cetățenilor ar fi putut să le fie economisite miliarde de euro care, pe care au trebuit în continuare să le plătească. Deci valoarea adăugată europeană nu este o chestiune de ideologie, ci este o Uh, metodă care trebuie aplicată la toate proiectele pe care le aplicăm pentru a vedea dacă este nevoie sau nu este nevoie de o inițiativă la nivel european. În ceea ce privește Casa pentru Istoria Europeană, sunt foarte recunoscător pentru faptul că raportorul a spus că mai proiectele și programele uh, plurianuale trebuie să fie respectate. Întrebarea este dacă noi, ca instituție, am putea să ne angajăm la proiecte care durează până la 5 ani. Avem o hotărâre din decembrie 2008, s-au făcut multe activități pregătitoare pentru această instituție și sunt foarte recunoscător pentru faptul că raportorul ne-a asigurat că vrea să sprijine în continuare acest proiect. Acum, în ceea ce privește inflația. Cum trebuie să apreciem care este rata inflației? În primul rând, trebuie să vedem că, pe de o parte, veniturile și cheltuierile trebuie să fie, trebuie să fie gestionate împreună. Costurile pe care le avem, de exemplu, la imobile sunt indexate față de inflația din Luxemburg și din Belgia. 3,4 este inflația la Luxemburg, 3,7 în Belgia. Cheltuielile în domeniul IT și siguranță la fel. Dar și în domeniul personalului avem mai multe eșaloane și de aceea totuși avem uh, o creștere care uh, se ridică mult peste media inflației din cele 27 de state membre. De asemenea, regulile noastre prevăd ca să ne obligăm să reevaluăm costurile pentru, uh, pentru călătorii diurna a deputaților la media din cele 27 de state membre și trebuie să ținem cont că acest lucru trebuie să se întâmple de manieră, într-o manieră consecventă cheltuielile și veniturile trebuie întotdeauna să fie văzute împreună. În ceea ce privește ce a întrebat domnul Von cu politica celorlalte instituții, sunt absolut de acord cu domnul președinte care spune că trebuie să vedem care sunt momentan proiectele care au fost înaintate. Am auzit că Curtea Europeană de Justiție a vorbit de 4% și Serviciul European de Acțiune Externă 6%. Dacă ne gândim atunci la rata inflației, trebuie să știm că nu suntem neapărat în uh, Um, marja de sus, ci suntem, uh, vorbim de un proiect care este acum nou, e vorba de Serviciul de Acțiune Externă și că noi, Parlamentul European, suntem mai degrabă în scara de jos în ceea ce privește um, sporirea cheltuielilor. În legătură cu Casa Istoriei Europene, după cum a spus-o și biroul în altă ocazie, în momentul în care proiectul acesta a fost uh, pus pe picioare, cheltuielile de întreținere a proiectului, bineînțeles că trebuie după aceea gestionate. Până acum sunt binevenite și alte ajutoare, momentan însă nu avem alte contribuții. Dacă există dorința aceasta, însă biroul preia cu siguranță aceste sugestii. În ceea ce privește costurile efective pentru uh, întreținerea acestei instituții. Am făcut deja câteva estimări, estimările însă nu sunt încă aprobate de către biroul Parlamentului, însă eu plec de la premiza că există posibilități ca estimările pentru costurile curente să fie corectate către jos, deci să fie reduse. Domnul Alvaro a spus că există mai multe propuneri concrete. În această seară vom avea posibilitatea să discutăm despre ele, iar biroul este gata să preia orice propuneri pentru a le verifica. Doamna Triple a vorbit despre posibilitatea de a închiria biciclete la Strasbourg. Avem 50 de biciclete la Strasbourg acum, în proprietatea noastră. 10 dintre ele sunt rezervate pentru deputați. Aceasta este o parte a politicii instituției noastre și, datorită angajamentului doamnei Triple, s-a ajuns la această inițiativă. Domnul și a vorbit despre costurile de transport și de călătorie. Aș dori să spun de asemenea în acest context că pentru funcționarii din Uniunea Europeană nu se aplică regula de a zbura business. Eu cel puțin nu zbor la business, noi nu zburăm la business, noi zburăm în Uniunea Europeană la clasa economy, mă includ și pe mine în această categorie. Trebuie însă spus că la deputați deputații nu își zboară o dată sau de două ori pe an, cum zburăm noi, ci poate de 100 de ori pe an și trebuie să ținem cont de aceste condiții în care ei se deplasează. În legătură cu întrebarea domnului Salvator Gariga, cât se este prevăzut, ce sumă este prevăzută pentru 2011, cred că vom putea să vă dăm în curând cifre mai precise. Domnul Gerbrandi a vorbit despre un subiect de asemenea foarte actual, trebuie să știm că noi suntem o instituție care funcționează cu 23 de limbi. Dacă ne uităm la administrația noastră din afară, s-ar crede că suntem mai degrabă o agenție pentru limbi străine. 50% dintre, depu- dintre funcționari lucrează direct sau indirect în domeniu, într-un domeniu care are legătură cu limbile străine și cu limbile în general. Trebuie de aceea să ne uităm care sunt uh, resursele de care mai dispunem. Un alt coleg a vorbit despre defalcarea costurilor la noi față de statele membre. Cred că este interesant să spunem că nu neapărat costurile administrative, ci participarea la produsul social contează foarte mult. Dacă comparăm Uniunea Europeană cu cele mai mari state membre din 1995, noi suntem, Uniunea Europeană, cei care ne aflăm la marja de jos, pentru că cheltuielile Uniunii Europene față de PIB sunt cu 20% mai joase decât în 1995, de exemplu. Există și state membre în care sunt cu 20% mai ridicate aceste cheltuieli comparate cu PIB-ul. Deci se pare că ne-am dezvoltat diferit și de aceea comparațiile în acest domeniu mi se par destul de dificile. Sunt foarte recunoscător pentru faptul că doamna Gresle a vorbit despre crearea mai puținor posturi suplimentare în secretariatele de comisie și uh, care vorbea despre acest subiect. Într-adevăr, în afară de cele 17 posturi pentru INLO, care sunt uh, prevăzute pentru că trebuie să facem mai mult pentru clădire acum și aceasta este parte al unui program pe trei ani. Dar în rest nu am prevăzut posturi noi la alte uh, domenii. Cred că cam atât am avut să vă răspund la aceste întrebări, dar vom continua discuția, bineînțeles, în această seară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulțumesc uh, tuturor pentru că am avut acest schimb de opinii foarte interesant și în câteva minute vom, uh, ne vom regăsi la preconciliere. Îi uh, eliberez de aceea pe cei doi vicepreședinți și pe domnul secretar general și eu vă propun, dragi colegi, noi să trecem acum direct la vot. Votăm acum raportul de la punctul 8. E vorba de raportul doamnei Balțanii.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 Alors, Anne Jensen. Well, thank you, La, la séance n'est pas suspendue. Vă amintesc că nu am suspendat ședința, deci cei care doresc să iasă din sală, vă rog să iasă cât se poate de discret. S'il vous plaît. Anne. Annie Jensen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc despre raportul uh, Balțani și votul pe acest raport. Există foarte multe amendamente orale la acest raport, înaintate de către altcineva decât raportorul și văd că raportorul este împotriva acestora. Pănuiesc că trebuie să fie un motiv pentru care s-a întâmplat așa. De obicei, se spune că amendamentele orale pot fi înaintate fie de către raportor, fie de către un... și dacă un membru protestează, atunci acesta nu va fi votat, acest amendament. Eu vreau doar să mă asigur că nu ne aflăm aici într-o nouă procedură care se va perpetua și pe viitor, pentru că nu cred că este benefică. Mulțumesc. Da. Președintele, vreau să vă asigur, doamnă Jensen, că nu este deloc vorba de o nouă procedură. Ceea ce s-a întâmplat este că a existat o neînțelegere între doamna Andreasen și mine. Doamna Andreasen a venit uh, cu câteva minute mai târziu pentru a-și depune la timp amendamentele și eu i-am propus această formulă, fiind de acord însă cu raportorul nostru. Doamna raportor este împotriva acestor amendamente, dar am considerat că, fiind dat că este vorba de o neînțelegere, ar fi mai greu să i interzic doamnei Andreasen să-și înainteze amendamentele. Bun, dacă nu mai aveți întrebări înainte să începem uh, sesiunea de vot, eu vă propun să trecem direct la primul amendament, amendamentul 1, amendament oral din partea raportoarei, care este pentru. cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 4 voturi împotrivă, abțineri, 2 abțineri, deci se adoptă. De aceea, cele trei amendamente care urmează cad și trecem la amendamentul 4. Uh, Amendament oral din partea lui Gianni Lavia. Gianni, vrei să ne citești amendamentul? Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Deoarece amendamentul depus de colegul Hexel de colegul Els se referă la un aliniat al raportului Fernandez, în raportul Fernandez, acest paragraf, acest aliniat se referă la rubrica 5, cheltuieli administrative. Nell'emendamento orale che eh, intende... De ce în amendamentul pe care doream eu să-l depun, eh, doar se adaugă după cuvintele bugetul pentru 2012 se specifică faptul că ceea ce se spune acolo se referă la rubrica 5. Très bien, je vous remercie. Mulțumesc. Que, que pense l'auteur? Ce părere are autorul de această adăugare? Da, eu sunt de acord, nu se poate să nu fiu de acord. Și raportorul ce părere are? Sunteți pentru acest amendament? Da, sunt pentru acest amendament dacă domnul uh, Andreasen, dacă doamna Andreasen va prezenta un amendament oral la acest amendament. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul modificat astfel, prin amendament oral? Cine-i pentru? Alors, vot electronic. Bine, trebuie să verificăm electronic. Vă rog să vă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 S-a închis votul. 17 pentru, 17 împotrivă și două care nu aveau cartelă, deci se respinge. Două voturi de la persoane fără cartelă. Se respinge. Acum amendamentul oral 16 din partea doamnei Andreasen. De fapt, îl aveți înscris, deși se spune că este oral. Raportul e împotrivă. Cine este pentru? Cine împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5 din partea domnului Porta și alții. Cine este pentru? Raportorul împotrivă. Domnul Porta, Portaș. Cine e împotrivă? Mulți alții. Bine. Abțineri? Nimeni. Deci două persoane pentru și majoritatea împotrivă se respinge. Amendamentul 6 din partea domnului Hanglun. Domnul raportor este domnul raportor pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Mulțumesc. 4 împotrivă, abțineri, mulțumesc, se adoptă. Amendamentul doamnei Andreasen, oral, oral 2. Cine e pentru, raportor împotrivă? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 3, Andreasen. cine e pentru? Amendamentul 3. 2. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? o abținere, se respinge. Amendamentul 7 al lui Gianni Lavia, cine-i pentru? Împotrivă. O persoană împotrivă, abțineri, mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 4 al doamnei Andreasen, cine este pentru? Mulțumesc. Nimeni nu-i pentru. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge amendamentul 8 al lui James Ellis fără amendament oral de data aceasta, care să-l strice. Am, raportul este împotrivă, cine pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Mulțumesc. Abțineri? Nimeni nu se abține, deci se respinge. Amendamentul 9, Giovanni Lavia. Raportorul este pentru, cine este pentru? Mulțumesc. Și domnul Hartung, cine e împotrivă? Nimeni, abțineri nimeni. Mulțumesc, să-l felicităm pe domnul Lavia pentru această unanimitate obținută. Acum la amendamentul de compromis A din partea Francescăi avem o cerere de vot pe părți din partea PPE-ului. Vedeți pe fișa dumneavoastră diferența între cele două părți. Nimeni nu cere să ia cuvântul, este clar, se pare pentru toată lumea. La prima parte, raportorul este pentru. Cine-i pentru? Prima parte. Mulțumesc. Cine e împotrivă? Trei persoane împotrivă, abțineri, nimeni. Deci se adoptă prima parte. Acum la partea a doua. Raportorul nu este favorabil aici. A, ba da, spune președintele. Bine, îi place și raportorului și această parte. Atunci raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritate pentru, PP-ul, Văd că e împărțit. Oricum, pe total, acum compromisul A a trecut, s-a adoptat. Acum amendamentul oral numărul 5 din partea doamnei Andreea. Sunt cine pentru? A, nu, mă scuzați, toate acestea sunt acoperite de adoptarea compromisului până la compromisul B mare. Cine este pentru B? PP-ul e pentru, nu? Salvador. Salvador și Monica par să nu se intereseze prea mult de voturi. Deci, compromisul B. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? 4. Și cine se abține, se adoptă. Mulțumesc. Acum trebuie să trecem la pagina următoare. Putem trece direct la compromisul C. Tot din partea francescă. cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. 4 împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Se adoptă. Salvador văd că nu mai votează deloc. Următoarele patru amendamente cad. Ajungem acum la compromisul D și avem aici o cerere de vot pe părți. Prima parte, raportorul este pentru, cine pentru? Mulțumesc aproape toată lumea, cine împotrivă, a, totuși patru persoane împotrivă, abțineri, prima parte se adoptă. Acum trecem la partea a doua, raportorul este împotrivă, nu, nu mă scuzați, spune președintele, e pentru. Mi s-a dat atunci probabil lista de votare a PP-ului aici. Președintele este complet subiectiv în acest caz. Trebuie anulate toate voturile. Bine, să începem de la început. Cine este pentru? Atunci haideți să verificăm electronic pentru că e mai simplu. Verificăm electronic partea a doua, pentru că pe prima am votat-o. Deci partea a doua. Acum s-a deschis votul. Le vot e, le vot e clos. Le vot... S-a închis votul. Două persoane pentru și deci s-a adoptat. Partea a doua a compromisului de s-a adoptat acum și deci acum putem tăia următoarele două amendamente, dar trebuie să trecem la amendamentul 7 pe care trebuie să-l supunem la vot din partea doamnei Andreea. Sunt cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă? Majoritatea împotrivă. Abțineri nu sunt bine, se respinge. Amendamentul 28 al lui James Ellis, raportul este pentru. cine pentru? A, nu, mă scuzați, spune președintele, eu zic că Totuși ar fi bine să iau lista de votare corectă, pentru că vă povestesc uh, din burte chestiuni. Așadar, raportul e împotrivă. Cine este pentru? Haideți să votăm electronic, că nu se poate așa. S-a deschis votul și s-a închis votul. S-a închis votul. 17 persoane pentru, 17 și 2 care n-au cartele împotrivă, deci se respinge. Acum trecem la compromisul E al raportorului și mi s-a cerut, de fapt raportorul dorește să voteze mai întâi originalul, apoi dorește, Monica nu știu ce se întâmplă, s-a ridicat de parcă s-ar să, s fi dus la plimbare la Karlsruhe, așadar acum se spune că trebuie votat mai întâi originalul, așa dorește raportorul. Votăm mai întâi originalul și după aceea vom completa eventual cu amendamentul oral. Cine este pentru compromisul în original? Mulțumesc. Împotrivă. Patru persoane împotrivă. Abțineri? Nimeni. Deci se adoptă și acest compromis. Acum, întrebarea este dacă mai votăm și amendamentul oral. Ce părere are raportorul? Împotrivă. Cine e pentru? Verificăm electronic, bine. Cred că avem aceeași majoritate ca înainte. Nu, votul s-a deschis, acum votul s-a închis, toată lumea a votat foarte bine. Avem 24 de persoane pentru, 11 plus 2 împotrivă, dar este o majoritate clară în favoare, deci compromisul E se adoptă și s-a a fost completat de amendamentul oral. Atunci putem să sărim mai departe și să trecem la următoare, sărim următoarele trei amendamente și ajungem la amendamentul 31 al lui James Ellis, raportorul împotrivă. Cine este pentru? James Ellis și trei colegi. Cine e împotrivă? Majoritate clară. Abțineri nu sunt, se respinge. Acum următoarele patru amendamente sunt acoperite de compromisul E Ajungem acum la amendamentul 36, Miguel Portaș și doi alți, alți doi colegi, raportorul e împotrivă, cine pentru? Colegii respectivi. probabil. Cine e împotrivă? Toți ceilalți abțineri. Se respinge. 37 a fost acoperit de compromisul D și acum Trecem la amendamentul oral al doamnei Andreasen 8. cine e pentru? Raportorul împotrivă, mulțumesc. Împotrivă, cine este? Majoritatea se respinge. Mulțumesc. Amendamentul 38, James Ellis. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? James și suspecții de obișnuiți. Bun, cine e împotrivă? Majoritate largă, mulțumesc, se respinge. Amendamentul 39, Giovanni Lavia, raportorul e pentru, cine e pentru? Mulțumesc. Potrivă? 1 împotrivă, abțineri se adoptă. Bun, compromisul F al Francescai Balțani, cine e pentru? Mulțumesc împotrivă. Trei persoane împotrivă, abțineri. Se adoptă și astfel avem și două abțineri și terminăm pagina aceasta și ajungem acum la pagina următoare. Amendamentul 44. Monica Holmaier, raportorul este pentru cine pentru. Mulțumesc împotrivă. O persoană împotrivă, două, pardon, abțineri. Nimeni se adoptă. 45. Miguel Portaș, raportorul nu este pentru. Cine pentru? Cei doi de la gură? Cine e împotrivă? Toți ceilalți. Ca de obicei, abțineri, nu, amendamentul se respinge. Însă, raportarea aprobă amendamentul 46 al același autor. Cine e pentru 46? Iată că stânga e timidă. Cine e împotrivă? Avem o majoritate împotrivă, deci se respinge. Acum amendamentul numărul 9 al doamnei Andreasen. Cine e pentru? Nimeni. Nimeni nu-l apără. Cine e împotrivă? Abține, deci se respinge. Acum 47. Alice. Raportorul e împotrivă. Raportarea e împotrivă. Cine e pentru? Da, liberalii și conservatorii. Cine e împotrivă? O majoritate. Abține? Nu. Deci se respinge. 48 la via. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine împotriva? 1. Împotriva abțineri se adoptă. Acum ajungem la compromisul G mare. A, nu. L-am uitat pe Găran Fer. Deci amendamentul 49. Ă, raportarea e de acord. Cine e pentru? Iată, entuziasmul în sală. Cine este împotrivă? 1. Nu, 3. Abțineri, nu. Deci se adoptă. Acum, ă, compromisul G mare al Francescă. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 55, Gaier, cu amendament oral al raportoarei. Raportarea este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Da, iată, cam timid ridicați mâinile, dar oricum uh, am deschis votul electronic. PPE are instrucțiuni să acorde membrilor sau ce? Ah, euh, le Bun, am închis votul sau nu, am închis acum votul și avem 18 la 18, dar cei doi glumezi de la GUE care vor biciclete la Bruxelles care zboară doar cu economii și nu utilizează votul electronic, iată. Dar totuși ei hotărăsc majoritatea, văd. Iată, e vot ecologic. Deci se adoptă. Că eu am votat pentru. Felicitări, domnule Gaier. Bun, acum amendamentul oral 11, Andreasen. Raportarea este împotrivă. Cine e pentru? Nimeni. Ba da, totuși, câțiva. Cine e împotrivă? Mulțumesc, abțineri. O abținere se respinge. Acum 56. Alvaro și Haglund. Raportarea e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc, împotriva. Un vot, abțineri, felicitări. Domnule Alvaro și domnule Haglund. Bun. Acum, deci amendamentul acesta fiind adoptat, trecem la compromisul H mare al raportoarei. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Un vot, abțineri, se adoptă. Asta înseamnă că trecem direct la mijlocul paginii, la amendamentul 12, Andreasen. Cine e pentru? Deci amendamentul Marta Andreasen. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 63, Ellis. Raportarea e împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă, Mulțumesc, abțineri, se respinge. 64 acum, Monica. Raportarea împotrivă. Cine e pentru? Da, facem, trecem direct la vot electronic. Iată, votul s-a deschis. Votăm repede. Votul s-a închis. Cu cele două voturi, nu, ei se opun, cei doi. Avem 19 la 19 atunci. Deci, iată. Se respinge. Că e un amendament. Dacă ar fi vot pe textul original, atunci, în situația de egalitate, se consideră ca fiind adoptat. Dar dacă e doar un amendament, la egalitate înseamnă că se respinge. Rejet de l'amendement. Alors, le 65 de monsieur... 65 acum, la via. Raportoarea este pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Un vot. Abțineri. Deci se adoptă. 66 mi se spune că e retras. Monica și-a retras amendamentul. Bun. 67. Ellis. Raportarea e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? 5 voturi. Abțineri? Bun, deci se adoptă. 68 ferm. Raportarea e pentru. Cine e pentru? Cine împotrivă? Bun, e aceeași majoritate ca din dar oricum prefer să verificăm. Bun, am deschis votul aici. Acum am închis votul. Și avem 19 plus 2 pentru, 17 împotrivă, deci se adoptă. Bun, 69, Ellis. Raportarea e împotrivă de data asta. Cine e pentru? Bun, cine e împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Se respinge. 70. Alice, Raportarea e împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. Da, da ciudate majorități. Bun, 71, ferm. Raportarea e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine împotriva? 3. Abținere acum? Se adoptă. Acum am amendamentul 13, Andreea Sen. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Abțineri. Se respinge. 14 acum. 14. Cine e pentru? Nimeni. Împotriva, Abțineri. Se respinge. 72, Ellis. Raportarea e împotrivă. Cine e pentru? Vot electronic. Deci, 72 al James Ellis. Vot electronic. Votul s-a deschis, acum deja s-a închis. 18 pentru, plus 2, 18 împotrivă, deci de data asta GUE votează cu dreapta. Da, niște aranjamente cam suspecte. Bun. Acum, amendamentul de compromis numărul 1. Avem trei părți aici. S-a cerut de către PPE și uh, ALDE. Prima parte, raportarea e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Doi voturi împotriva. Abțineri, prima parte se adoptă. Partea a doua, raportarea e pentru. La fel. Deci cine e pentru? Da, vot electronic. Direct vot electronic pentru că sunt simt că părerile sunt împărțite. Bun, am închis votul. 14 pentru, plus 2, dar oricum insuficient, 22 pentru. Deci partea a doua uh, respinsă. Acum, partea a treia mai are sens? Doamne raportoare, votăm și partea a treia, deși am respins-o pe a doua. Bine. Bun, deci raportarea e pentru partea a treia. Să vedem, avem aceeași majoritate. Cine e împotriva? Da, e aceeași majoritate. Deci partea a doua cade la fel. Deci ne rămâne doar prima parte a compromisului. Așadar, în această situație, eu înțeleg că amendamentul 73 e caduc. Acum întreb dacă amendamentul doamnei Andreasen. Da. Celelalte nu cad. Ce spune doamna raportoare? suntem obligați să votăm și celelalte? Da, trecem direct la vot. La 78 spune doamna Balzani, pentru că 73 și amendamentul al 15 uh, sunt caduce, 74, 75, 76, 77 sunt acoperite de compromisul uh, acesta, compromisul I, deci trecem la vot la amendamentul 78. Foarte bine, spune președintele. Deci, prima parte a compromisului este de ajuns ca să rezolvăm cu toate până la 78. Bun. Deci, 78, Giovanni Lavia. Nu, nu. Doamna Balzani, da, de fapt. Dacă au căzut a doua și a treia parte a compromisului trebuie să votăm și 76 și 77. Bun, de acord, spune președintele. Deci, considerăm că au căzut 73, 15, 74 și 75. Astea au murit. Pentru că este acoperit de compromisul I Însă trebuie să votăm 76, grelie. Și raportarea e pentru sau împotriva? Raportarea e pentru. Da, niște oameni foarte răi sunt împotrivă. Bun, deci votăm electronic la uh, 76, raportarea e pentru, s-a deschis votul. Hai, votați, că n-a votat toată lumea. Bun, am închis votul acum. Și avem 13 plus 2 pentru 23 împotrivă. Deci, gata. Bun, amendamentul 77, Clute și Portaș. Raportarea e pentru. Dar, din nou, va fi aceeași majoritate. Cine e împotrivă? Da, răii sunt mai mulți, deci se respinge și el. A, bun, se respinge. Deci 78 a lui Giovanni acum. Nu, Monica vrea să spună ceva. Vreau doar să pun următoarea întrebare. Dacă nu a fost uh, acceptat amendamentul de compromis, i-aș spune colegei Bazani că 75 uh, de asemenea nu are acoperire. Also wenn du die

James. Da, James. Simplu, în lisant le text, ce n'est pas Citind textul, se pare că nu e acoperit. Mai bine votăm. C'est un peu le sentiment que j'ai aussi. Președintele, așa cred și eu, dar vreau să știu ce crede raportoarea. Doamna Balzani, bun, deci eu cred că e acoperit cu votul final care ne-a permis să uh, votăm prima parte la compromisul I. Pentru că la, la, la vot a trecut compromisul, deci în prima parte a rămas în text. În textul de compromis. Așadar, amendamentul, e aco- amendamentul doamnei Holmeier e acoperit. Donc on considérera que cet amendement... Președinte, deci considerăm că e acoperit. Bun. Acum 78, deci Giovanni Lavia, raportare pentru. Cine e pentru? Cine împotrivă? 3 împotrivă. Abțineri? Deci se adoptă. 79 Ellis. Raportare împotrivă. Cine pentru? Mulțumesc. Cine împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul oral 1, Andreasen, cine pentru? Mulțumesc. Cine împotrivă? Abțineri se respinge. Bun, votul final acum. Facem vot electronic plus 2. Bun, am deschis votul. Votul final. Acum s-a închis votul. Avem 32 de voturi pentru, 4 împotrivă, cu două abțineri. Foarte bine, felicitări, raportare, Francesca, e un rezultat foarte bun. Mulțumesc tuturor celor care au uh, contribuit la amendamentele de compromis. Dragi prieteni, cu asta am încheiat și ne, întâlnim, ne reîntâlnim mâine dimineață la ora 9.